președintele Parlamentului, domnul Martin Schulz, m-a rugat să vă transmit că s-a format un nou grup politic, Europa Libertății și Democrației Directe, începând de pe 20 octombrie 2014. Acest grup politic este format din 40 de europarlamentari. Cererea de formare a grupului conform articolului 32 alinatul 5 din uh, regulile Parlamentului, a fost uh, supus atenției președintelui Parlamentului și acum trecem la vot. Dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak rozumiem, dla prowadzenia przeze mnie obrad. Cred că este un semn de apreciere pentru modul în care am prezidat această sesiune.